au adus această schimbare. Vă mulțumesc! Stimați colegi, trebuie să fac un anunț. Aș dori să-l citesc în engleză. Poate că e un mod mai uh, eficient de a proceda. Domnul David Martins, avionul domnului Martins a fost întârziat. Deci, e vorba de colegul care a redactat uh, raportul pe care trebuia să îl discutăm mai târziu. Vă rog să fiți de acord ca raportul domnului Martin, foarte important cu privire la adoptarea regulamentului de procedură al Parlamentului European, să fie tratat ca ultim punct de pe ordinea de zi în această seară. E vorba de o solicitare de schimbare a ordinii de zi. Deci nu e vorba de o schimbare de conținut în ce privește lucrările sesiunii noastre plenare. M-aș bucura dacă toată lumea și-ar da acordul, acordul, pentru că ar trebui ca domnul raportor să poată participa la această dezbatere. Având în vedere că este vorba de o schimbare oficială a ordinii de zi, sunt obligat să solicit acordul deputaților. Și sper să fie toată lumea de acord. Vă mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi.